Robert Atkins nu mai este membru al Comisiei pentru uh, Transport conferința președinților la ședința din 8 ianuarie 2009, conform articolului 42